statele membre sunt cele care trebuie să pună în aplicare aceste sisteme în propriile lor țări. Mulțumim, domnule comisar. Dezbaterea este închisă. Stimați colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o dezbatere comună privind legislația din domeniul forestier, UE, Camerun, Republica Congo. Avem o, o recomandare din partea domnului Jado. Discutăm despre acordul uh, între UE și Camerun și avem uh, o altă recomandare de la același autor în ceea ce privește acordul UE-Congo privind domeniul forestier. Și, nu în ultimul rând, avem și o întrebare orală uh, emisă de mai multe grupuri politice. Toate aceste aspecte vor fi tratate la următorul punct de pe ordinea de zi. Următorul vorbitor, ca raport, în calitate raportor, 6 minute, domnul Jado. Merci, madame la président. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, dragi colegi, doresc să adresez tuturor colegilor mulțumiri pentru munca pe care am desfășurat-o împreună pe această temă ansamblul grupurilor politice din acest Parlament au, au reușit să aibă o poziție comună. Și am reușit astfel să redactăm o întrebare orală și o rezoluție care însoțește, deci, acest acordul de parteneriat pe bază voluntară, APV. Subiectul este unul foarte important. Știți foarte bine, există despăduriri. În fiecare secundă este echivalentul unui teren de fotbal care este despădurit și este mai ales echivalent cu teritoriul Greciei, care este într-un an de zile echivalent cu teritoriul Greciei, care, bineînțeles, reprezintă un fapt dramatic din punct de vedere al biodiversității. E vorba de mii de specii vegetale, animale, care sunt pur și simplu uh, puse în pericol. Și pădurile care sunt astfel distruse reprezintă jumătate din biodiversitatea terestră. De asemenea, acest fapt este dramatic, mai ales din punct de vedere al schimbărilor uh, climatice. Despăduririle contribuie până la 20% la gazele cu efect de seră. Și, în final, despăduririle pun în pericol câteva sute de milioane de persoane uh, care fie locuiesc în păduri, fie locuiesc de pe urma pădurilor. Și exploatarea forestieră și industria forestieră reprezintă una din principalele cauze ale acestor despăduriri, mai ales în regiunea care ne interesează pe noi astăzi și anume basinul Congo. Se ajunge la concluzia că 20 până la 40% din lemnul care este tăiat în lume, care este comercializat, este de fapt lemn ilegal. Și uh, tocmai despre asta discutăm noi astăzi. Subiectul este unul esențial. Aceste acorduri de parteneriat pe bază voluntară în cadrul Comisiei pentru Comerț Internațional au fost adoptate, aprobate prin consens și acestea ne permit prin intermediul tratatului de la Lisabona și care oferă Parlamentului posibilitatea de a avea un cuvânt de spus pe această temă, uh, acestea ne permit să ne exprimăm pentru sau împotrivă. Însă de aceea am uh, redactat o întrebare orală tocmai pentru a avea mai multe detalii, mai multe nuanțe pe această temă. Aceste acorduri APV sunt foarte importante pentru că ne permit să organizăm trasabilitatea lemnului. Instaurează proceduri de verificare, proceduri independente și, în plus de aceasta, însoțește măsurile uh, luate în domeniul legislației forestiere în țările respective. Astăzi vorbim despre Congo, Brazzaville și vorbim și despre Camerun. Deci un prim punct înainte de a intra în uh, el, analiza acestor uh, acorduri și în implicarea Parlamentului, iată, trebuie să facem o distinție clară între lemnul legal și lemnul durabil. Bineînțeles, noi aici discutăm despre lemn în general. Egalitate, a celor două filiere. Însă asta nu înseamnă legalitate, însă asta nu înseamnă că pădurile sunt gestionate și în mod durabil. Deci e una din întrebările pe care doresc să o adresez Comisiei. Cum anume Comisia va asigura o coerență globală în jurul acestei chestiuni forestiere? Pentru că știm că anul 2011 este anul internațional al pădurilor. Plecăm de la cele spuse la Nagoya, plecăm de la cele care au uh, deciziile luate la Cancun referitor la uh, diferitele mecanisme din domeniu, ținând seama de acordurile comerciale care sunt negociate și care, uh, prin liberalizarea comerțului uh, forestier, participă la aceste despăduriri, e bine, cum vom organiza toate aceste lucruri? Și așteptăm un răspuns din partea Comisiei referitor la agrocarburanți gestiunea solului. Știți că Parlamentul European v-a cerut să integrați aceste mize în criteriile de evaluare a durabilității agrocarburanților. Acum, în ceea ce privește în mod mai specific aceste uh, acorduri de parteneriat uh, pe bază voluntară, putem spune că am apreciat îndeosebi munca de negociere uh, desfășurată faptul că au fost uh, contactate, uh, au fost contactați reprezentanții societății civile atât în Camerun cât și în Congo. Știm că acest lucru nu este ușor de realizat și se pare că din acest punct de vedere aceste APV reprezintă un adevărat succes. Însă, așa cum spuneam adineaori, mai există însă întrebări fără răspuns. Întrebare. Domnule comisar, sunteți gata să veniți din 6 în șase luni sau la 6 luni după semnarea acestui acord uh, să veniți să ne explicați modul în care este pus în aplicare acest acord. Pentru că este evident că între negociere și punerea în aplicare există întotdeauna o diferență. De aceea noi am dorit să știm peste șase luni de zile dacă actorii, societatea civilă continuă să fie uh, parte activă la punerea în aplicare a acestor acorduri. Uh, mai ales din, având în vedere că e vorba de țări în care implicarea societății civile este destul de dificilă, mai ales din cauza corupției. Uh, și deci, iată, o ocazie de aur pentru ca societatea civilă să aibă un cuvânt de spus, să poată să fie ascultată. În același fel, am fi vrut ca dumneavoastră să ne prezentați în mod repetat impactul pe care îl are aplicarea acestor acorduri, în așa fel încât să verificăm că există o coerență globală uh, referitor la măsurile luate și la aplicarea acestora în domeniul forestier. Să știm exact în ce stadiu ne vom uh, afla. Și un ultim element. Dumneavoastră spuneți că în acest acord, în aceste acorduri nu există bugete, dar e nevoie de bugete pentru a însoți aceste politici. Ne puteți clarifica această chestiune bugetară um, pe tema acestor acorduri de parteneriat pe bază voluntară? Mulțumesc. Uh, au uh, cuvântul cei care au redactat întrebarea. Doamna, pete două minute. Mulțumesc, uh, doamnă președintă, domnule comisar. Uh, există presiuni în ceea ce privește situația din Congo și Camerun privind uh, defrișările. Trebuie să menținem stabilitatea sistemului forestier din domeniu. Pădurile nu sunt doar ale popor, celor două popoare, ci sunt parte ale lanțului de biodiversitate. Uh, oprirea defrișărilor este una din uh, metodele prin care putem să abordăm lupta împotriva schimbării climatice. Se încearcă deja acest lucru. Aceste două state trebuie felicitate pentru faptul că au avut curajul de a semna, intra în aceste parteneriate voluntare. Uh, dar uh, va exista și o provocare în acest domeniu, pentru că gestiunea durabilă a uh, continentului uh, propriu, a resurselor proprii, este foarte dificilă. Așadar, trebuie să vedem ce facem cu partenerii noștri. Pentru că, iată, o gestiune propice poate să aibă un rezultat favorabil. Deocamdată, uh, cheresteaua importată în Uniunea Europeană reprezintă o cincime din uh, produsul de, produsele de cherestea de pe piața noastră. Implementarea va fi mai ușoară dacă este implicată societatea civilă, dacă sunt implicate comunitățile locale din cele două state și trebuie să ne asigurăm că drepturile acestora sunt respectate. Este vorba de dreptul de a se exprima, dreptul de a se implica. Uh, la urma urmei, aceste persoane sunt direct afectate de defrișări. Cheresteaua tropicală, iată, este un produs indispensabil în uh, casele noastre. Ar trebui să avem uh, o mai mare grijă față de resursele care uh, sunt atât de importante pentru noi și care sunt greu de obținut. Trebuie să fim precauți în ceea ce privește subminarea propriilor noastre eforturi în lupta împotriva defrișărilor și a schimbărilor climatice, pentru ca simultan să abordăm și problema piețelor ilegale de cherestia din întreaga lume. Cheresteaua tropicală are prețuri uh, mari. Este un fapt care nu trebuie neglijat, pentru că iată, avem o resursă uh, limitată, singura resursă a acestor persoane. Uh, și iată că prin acest acord vom recunoaște valoarea acestei resurse. Trebuie să îi ajutăm pe cei din regiune, uh, astfel încât să garantăm durabilitatea. Aceste acorduri merg în, două, merg în ambele direcții și uh, de aceea dorim să fie implementate cum trebuie, pentru că sunt bune pentru planeta noastră, pentru par- țările partenere și pentru Uniunea Europeană. Trebuie ca acestea să funcționeze ca atare. Orice încălcare trebuie monitorizată și abordată. Apoi trebuie să privim către alte țări din Africa, Asia și America de Sud pentru a încheia acorduri similare cât mai curând posibil. În uh, același spirit spun că uh, doresc să colaborez cu dumneavoastră în realizarea acestor obiective. Președinta, mulțumesc. David Martin, 5 minute. Mulțumesc. Voi începe prin a-i mulțumi lui Yannick Jadot pentru cooperarea exemplară cu raportorii din umbră. Am lucrat foarte bine împreună pe acest raport și mă bucur să văd că am ajuns la un consens. Acordurile cu Congo și Camerun împreună cu Ghana reprezintă acum o acoperire a uneia din zonele cele mai vulnerabile din Africa de către aceste acorduri de parteneriat voluntar. Și cum spuneau și cei doi antevorbitori, acest lucru trebuie felicitat. Astfel se va combate prin aceste acorduri se va combate comerțul ilegal cu lemn, se vor proteja resursele naturale și se va putea furniza o mai mare transparență care să ne permită să luptăm împotriva corupției într-un sector în care, din păcate, în Africa acest fenomen este foarte prezent. Și aș dori să exprim câteva preocupări legate de acest raport. În primul rând, pericolul nu vine din intenția exprimată, ci faptul că un astfel de acord poate să aducă un cadru pentru exploatare la mari dimensiuni a pădurilor, ceea ce înseamnă un obiectiv complet opus cu cel pe care îl exprimăm aici, anume de a proteja uh, pădurile și de a combate despăduririle. Ceea ce ne dorim este să avem un acord care să permită uh, să contribuie la conservarea în mod durabil a resurselor biodiversității și sunt de acord cu raportorul spunând că această situație trebuie să fie monitorizată atent și trebuie să vedem uh, împreună cu Comisia cum uh, progresează lucrurile. În al doilea rând, uh, aceste țări trebuie, care sunt foarte des victimele mm, problemelor de mediu, trebuie să aibă de, să se poată să profite de aceste acorduri. Trebuie să Uh, ne asigurăm că uh, drepturile populațiilor indigene sunt promovate și sunt susținute. Trebuie să ne onorăm această promisiune. Și sunt de acord cu Catherine, trebuie să ne asigurăm că avem fondurile disponibile pentru a implementa acest acord. Pentru moment, acordul este numai pe hârtie, însă fără niște resurse necesare implementării sale, nu va rămâne decât o simplă hârtie. Așadar, este datoria noastră și a Comisiei, de altfel, să propună, iar a Parlamentului să aprobe un buget adecvat pentru a permite acestui acord să funcționeze. Avem nevoie de Uh, fonduri care să ne permită să verificăm legalitatea lemnului care intră în Europa, trebuie să uh, finanțăm expertiza necesară care să funcționeze la fața locului și trebuie să dispunem de resurse pentru a acțiunile de monitorizare despre care vorbeam. Așadar, trebuie să elaborăm și un cadru financiar care să permită succesul acestor acorduri. Da, sunt acorduri bune, dar ca orice acord vor depinde de uh, bunăvoința, vigilența persoanelor individuale, organizațiilor non-guvernamentale, statelor membre și statelor semnatare care trebuie să-și onoreze promisiunea de a face să funcționeze aceste acorduri, asigurând o mai bună gestionare a unor resurse vitale pentru pământ, cum sunt pădurile. Iar Comisia trebuie să supravegheze atent progresul acestor acorduri. Mulțumesc! Mulțumim pentru intervenție. Urmează Joe Higgins. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez abordarea globală pe care a avut-o Yannick Jadot față de această temă. Și noi trebuie să garantăm protecția pădurilor tropicale. E vorba de un bun al întregii planete. Trebuie să protejăm de asemenea și popoarele indigene care locuiesc în aceste păduri. Și doresc să mulțumesc tuturor celor care în țările uh, implicate sau uh, au fost activi în redactarea acestor acorduri. E nevoie de, de presiune asupra guvernelor din Camerun. Știm foarte bine că acolo există un grad uh, ridicat de corupție, nevoie de monitorizare internațională. Știm că există anumite uh, categorii de populație, spre exemplu pigmei, care sunt pur și simplu exploatați. Și uh, noi trebuie să ne asigurăm că aceste popoare indigene sunt pur și simplu protejate. Apoi, uh, știm că există o legătură strânsă între corupție și exploatare. Și uh, știm că despăduririle reprezintă un pericol imens pentru aceste populații. Și cerem industriei forestiere să fie prudentă, să existe un control democratic a modului în care această industrie forestieră funcționează, ca populația indigenă care este afectată de uh, această industrie să poată să aibă un cuvânt de spus. Apoi, lemnul de origine ilegală reprezintă o problemă de asemenea pentru aceste populații, pentru că nu le permite, uh, pentru că deocamdată le permite acestor familii să plătească hrana, altfel nu, și-ar, nu ar avea posibilitatea să se hrănească. Însă noi trebuie să ne asigurăm că aceste probleme ale comunităților indigene locale vor fi rezolvate. Și nu putem face acest lucru prin um, uh, firme multinaționale europene care de fapt nu caută decât uh, să profitul. Putem face acest acest lucru doar prin uh, lucrător social la fața locului, prin implicarea uh, profundă a acestor populații, în așa fel încât să reprezinte un model pe viitor. Uh, sunt sigur că populațiile din Africa vor fi inspirate de modelul din Tunisia și vor reuși să-și ia destinul uh, și să-l ducă mai departe. Caspari, auch minute. Mulțumesc, Daniel Caspari, două minute. Doamnă președintă, mulțumesc. Stimați colegi, Țările exportatoare de lemn dur au început să semneze acorduri voluntare în cadrul FLECT cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană va participa la reformarea sectoarelor forestiere din uh, statele respective, astfel încât să garantăm sisteme uh, echitabile uh, ce se bazează pe trasabilitatea lemnului. Când vine vorba despre activitățile de defrișare, este bine că partenerii uh, iată, doresc să schimbe regulile și să îmbunătățească situația. Salut faptul că Uniunea Europeană s-a obligat să participe la crearea de capacități uh, în sectorul forestier din uh, statele respective, în special în ceea ce privește sistemele judiciare de verificare a legalității lemnului. Doresc să menționez două aspecte. Aspect, uh, acordurile APV, iată, doresc să pună capăt comerțului ilegal cu lemn și efectele negative pe care acest comerț le are asupra emisiilor de dioxid de carbon, asupra biodiversității și așa mai departe. În al doilea rând, exploatarea pădurilor care au capacitatea de a absorbi o, o cantitate mare de CO2 este o exploatare care are uh, efecte negative asupra mediului și care trebuie stopată. Așadar, aceste acorduri sunt, merg în direcția bună, reprezintă un pas înainte. Sunt de acord cu antevorbitorii mei, mulțumesc raportorului pentru buna cooperare și m-aș bucura dacă am efectua progrese cu aceste acorduri pentru a face din lumea noastră un loc mai bun pentru noi toți. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Pibax, din partea comisiei, are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. O să încep prin a-i mulțumi raportorului, domnul Ianic Jadot, pentru sprijinul pe care l-a arătat față de acordurile de parteneriat voluntar și față de acordurile FLECT cu Camerun și Congo. Um, și uh, pentru um, încurajarea uh, consensului la care s-a ajuns. Este important ca Uniunea Europeană și țările partenere să aplice aceste acorduri de parteneriat voluntar. Știu că această problemă este numai vârful icebergului, pentru că aici vorbim despre o demarare a unui proces de gestionare durabilă a resurselor. Și răspunzând la întrebarea raportorului, da, sunt gata să vin aici la fiecare șase luni pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră legate de monitorizarea acestor acorduri. Da, este un demers care ne angajează, există riscuri, dar este singurul mod de a ajunge la o gestionare durabilă a acestor resurse. Nu putem face asta numai prin intermediul unor declarații, unor simple declarații țările partenere își asumă și ele foarte multe angajamente. Unul dintre cele mai importante este cel de combatere a uh, comerțului ilicit cu uh, lemn. Uh, într-adevăr, este vorba despre venituri care sunt pierdute aici și de niște consecințe extrem de negative pentru populațiile indigene. Consecințe care afectează de altfel și mediul din punct de vedere al schimbărilor climatice um, Europa este una dintre cele mai mari piețe pentru uh, comercializarea lemnului tropical și abordarea noastră este foarte importantă. 20% din lemnul uh, tropical uh, care sosește în Uniunea Europeană provine din surse ilegale și avem așadar obligația de a ne asigura că importăm numai lemn legal. De asemenea, schimbările climatice sunt o preocupare pentru toată lumea și trebuie să începem de undeva acest proces de protejare a pădurilor. Este foarte simplu să spunem că da, trebuie să uh, angajăm fonduri în acest sens, dar uh, nu trebuie să uităm că este vorba despre un angajament, este nevoie de un angajament uh, de ambele părți. S-a vorbit despre aplicare și despre implementare există un comitet comun de punere în aplicare a acordului care va depune și o muncă de monitorizare. Uh, se va asigura că sistemul implementat este eficient și uh, va uh, supraveghea și sistemul de raportare. Rapoartele vor fi, bineînțeles, disponibile și pentru Parlamentul European. În procesul de pregătire a acestor acorduri am consultat societatea civilă și populațiile indigene. Până acum, ele fusese aceste categorii fuseseră complet lăsate deoparte, așa că cu, odată cu aceste noi acorduri am decis să ne asigurăm că um, populația indigenă este mai, cât mai bine reprezentată, cât mai bine implicată. De asemenea, vom uh, încerca să ne bazăm pe informații uh, care să provină din surse cât mai variate, să provină de la societatea civilă și din, de la comunitatea locală. Între 2002 și 2006, uh, Uniunea Europeană a contribuit cu 544 um, de milioane de euro um, în domeniul protejării pădurilor. Unele din aceste fonduri -au, au fost legate de acordurile FLECT în țările beneficiare. Um, comisia va uh, Comisia a dedicat 35 de milioane pentru mecanismul FLECT și uh, va destina o sumă echivalentă și pentru următoarea perioadă 2011-2013. De asemenea, vom, de, vom dedica și resurse umane pentru implementarea acordurilor FLECT. Avem uh, funcționari publici care se ocupă în mod specific de acest domeniu și lucrează în colaborare cu autoritățile uh, competente de la nivel național. Uh, De asemenea, mm, trebuie să vorbim aici și de adoptarea regulamentelor privind combaterea comerțului uh, uh ilegal cu lemn, care a fost adoptat în 2010 și care are efecte importante. De asemenea, acordurile de la Cancun de reducerea emisiilor în urma deforestării, de despăduririi, îmi cer scuse, poate avea o influență asupra țărilor în curs de dezvoltare. Și dispozițiile privind guvernanța și respectarea populațiilor indigene pot avea un efect pozitiv în acest sens. Sunt de acord că Comisia trebuie să continue să se concentreze și pe problemele legate de drepturile omului în aceste țări. Vă asigur că păstrăm subiectul drepturilor omului în centrul dialogului nostru cu aceste țări și uh, combaterea corupției este una din problemele pe care le abordăm în relațiile noastre cu statele partenere. Unul din punctele care s-a bucurat foarte mult de încurajare uh, Uh, în aceste discuții a fost tocmai cel legat de angajament. Uh, țările partenere își asumă un angajament ferm. Știu că este numai un început al acestui proces, dar este un început care este împărtășit de ambele părți și sunt gata să vin în fața Parlamentului în mod regulat pentru a vă explica modul în care este uh, implementat acest acord, dar vă asigur că uh, odată cu FLECT nu facem niciun pas greșit. Uh, poate că nu vom găsi toate soluțiile necesare, dar cel puțin este un pas înainte. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Îmi cer scuze pentru colegii care au întrerupt îmi cer scuze în fața colegilor pentru că întrerup fluxul acestor uh, dezbateri. Uh, am preluat